Procesul verbal al ședinței din data de 18. Vă rog, vă rog, stimate coleg, stimate coleg, vă rog. Domnule președinte, aș dori să atrag atenția um, în legătură cu ziua de luni. Am simit un vot de simpatie organizației pescarilor irlandezi uh, pentru că cinci pescari uh, și-au pierdut uh, viața în weekendul precedent. Un supraviețuitor a existat, din păcate cinci pescari și-au pierdut viața. Poate că vă asociați acestui mesaj de compasiune. Cu siguranță, stimate coleg, ați făcut bine că ați menționat acest incident. Iar acum trecem la ordinea de zi, procesul verbal al ședinței. Mă rog, domnule Simpson.